ședința Subcomisiei pentru Drepturile Omului. Aveți uh, ordinea de zi în dosarul dumneavoastră. Dacă nu aveți obiecție, considerăm adoptată. Vom începe cu numirea uh, primului vicepreședinte Multe grupuri politice s-au plâns de faptul că nu am făcut-o încă și la coordonator la sfârșitul anului am hotărât să numim un al doilea vicepreședinte. Este o numire provizorie, să spunem. Așteptăm încă ratificarea acestui post către conferința președinților, dar uh, biroul a considerat că este nevoie să se numească uh, acest al doilea vicepreședinte, deci uh, vom face acum această numire. Sunt candidați la acest post? Domnul Ostevicius. Bună dimineața, dragi colegi, stimată doamnă președinte, doamnelor și domnilor. doresc să o propun pe colega Beatrice Becera, considerată o persoană foarte devotată cauzei drepturilor omului în grupul meu politic și chiar de întregul, de întregul Parlament. Și sunt convins că Beatrice va face o treabă foarte bună și este candidată perfectă la această poziție și contez pe sprijinul dumneavoastră. Mulțumesc atunci o întreb pe doamna Vesera dacă întâi să, să vedem dacă este prezentă. Da, este prezentă. Sunteți uh, membru acestei comisii, da. Membru titular. Ați completat declarația intereselor financiare și ați depus-o pe lângă serviciile Parlamentului. Atunci uh, o alegem pe doamna Vesera prin aclamare. Gracias. Freda is not ¿no? No. Pero no viene. Ah, Así que tranquilo. Bueno, quiero dar la enhorabuena y la bienvenida a la señora. Urez mult succes. Bine ați venit aici la prezidiu. Mă simt sprijinită Mă bucur că vă aflați aici alături de mine și că am o compatrioată alături de mine. Bun, trecem mai departe. Parcurgem ordinea de zi. Știți că această ședință are loc uh, fără să fie cu loc plenară de la Strasburg uh, de la ultima noastră ședință, așa că nu avem rezoluții de urgență de discutat. Avem însă câteva informații de transmis în legătură cu evenimente care au avut loc între timp și care sunt preocupante pentru noi. Știți că o delegație a subcomisiei noastre a trebuit să meargă peste două săptămâni în Bangladesh. Dar 13 persoane au fost victime ale unui accident grav într-o uzină de produse din plastic de la, la Dhaka, în capitala Bangladeshului. Două femei au murit în incendiu și 70 de lucrători se aflau uh, în uh, hale atunci când uh, a izbucnit incendiul. Știți că în Bangladesh există preocupări mari în legătură cu uh, securitatea lucrătorilor uh, în uh, întreprinderi, mai ales în uzinele de textile. Uh, deja a avut loc uh, uh acest accident major de la imobilul Rana Plaza în, uh, acum un an și ceva deci suntem foarte preocupați de drepturile omului, drepturile lucrătorilor în aceste uzine, pentru că știm că multe țări și multe întreprinderi fac profituri exploatând în mod inacceptabil acești lucrători. Astfel, cu ocazia misiunii noastre în Bangladesh, vom continua să analizăm această situație. Vom avea diferite întâlniri, dar doream să vă informez ce s-a întâmplat la DACA acum două săptămâni. Am și o veste bună. 280 de copii soldați au fost liberați în Sudanul de Sud pe 28 ianuarie. Știți că comisia noastră s-a mobilizat. Am colaborat cu UNICEF-ul pentru a face ceva pentru acești copii soldați și cei de la ONU ne-au vorbit despre negocierea cu Sudanul de Sud și acum știm că 280 de copii uh, au fost uh, eliberați uh, din uh, aceste forțe armate și acum vor primi sprijinul necesar pentru a relua o viață normală, cât mai normală. A avut loc un summit al Uniunii Africane și regret faptul că președintele Zimbabwe, Robert Mugabe, a preluat președinția Uniunii Africane. Cred că este o veste proastă pentru noi. Um, iată, acestea au fost comunicările mele, unele vești bune, altele mai puțin bune. Da, această informație că Mugabe a fost ales președintele Uniunii Africane nu este o veste chiar bună. Aveți observații, comentarii înainte să trecem la schimbul de opinii cu DG DEFCO? Nu? Atunci vă propun să trecem la acest schimb de opinii în legătură cu programul pentru 2015, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului, Mulțumesc domnului Jean-Louis Vil și echipei sale pentru că au făcut posibil această reuniune. De altfel, a trebuit să, a trebuit să vă modificați programul ca să puteți să vă întâlniți cu noi și mă bucur că astăzi putem să discutăm despre folosirea bună în aplicare acestor instrumente financiare esențiale pentru activitatea noastră. Ordinea de zi de astăzi este foarte încărcată, așa că voi da imediat cuvântul domnului Vil. Vă rog să ne spuneți care este situația fundurilor pentru 2015 și, bineînțeles, domnul Normand va putea de asemenea să ia cuvântul, precum și doamna Vila, în numele Comisiei.